So, ladies and gentlemen, I would like to ask you take a place, please. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să luați loc. Trebuie să continuăm munca noastră de astăzi. So if you allow me, I would like to use dacă îmi permiteți, uh, aș dori să folosesc uh, limba slovacă în această parte. Aș dori să vă urez uh, bun venit la actuala reuniune a Comisiei pentru Petiții. V-aș ruga să uh, scuzați pe doamna Fickström, care, din păcate, nu poate fi prezentă datorită condițiilor meteorologice dificile pe aeroportul din München. Sper că poate ajunge mai târziu. Prima mea întrebare este dacă aveți observații vis-a-vis -vis de ordinea de zi care a fost uh, transmisă. Văd că nu există. Și de aceea se consideră ca fiind adoptată. Cel de-al doilea punct se referă la adoptarea proceselor verbale din uh, ședințele din 22-23 noiembrie și 28 noiembrie. Aș dori să întreb dacă are cineva observații față de aceste procese verbale. Văd că nu este cazul, de aceea le considerăm adoptate. Aș dori de asemenea să vă informez că co- reuniunea coordonatorilor a fost întreruptă, ea urmând să fie continuată mâine, pentru că am întâmpinat probleme care au necesitat mai mult timp. De aceea a fost amânată pentru mâine și aș dori să vă mai informez că după reuniunea de astăzi va avea loc și o recepție de anul nou în salonul de la parter, unde sunteți cu toții invitați. Și acum ajungem la prezentarea diferitelor petiții. <clears throat> Permiteți-mi așadar să Mă refer la petiția 149 pe 2016 adresată de domnul Ers Oros de cetățenie slovacă privind protejarea calității resurselor de apă subterană din uh, cartierul Vracuha din Bratislava. Petiționarul fiind prezent, aș dori să-i acord uh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc uh, eurodeputaților pentru invitația adresată și pentru invi- posibilitatea de a vă prezenta și explica această petiție. Sunt aici în uh, numele cetățenilor care trăiesc în Vrahuna, de fapt cea mai mare insulă de pe Dunăre din Slovacia de sud, doar la câteva zeci de kilometri de Austria și cu o graniță directă cu Ungaria. Vracunia este parte din uh, Bratislava și această insulă a fost creată de fluviul Dunăre în cursul milenilor. Și, de fapt, sub această insulă avem rezerve uriașe de apă dulce. Din păcate însă, timp de decenii, Fabrica chimică Dimitrov a depozitat deșeuri periculoase pe această insulă, iar după ce s-a construit și centrala hidroelectrică, acest lucru a dus la ridicarea solului, iar uh, această groapă de gunoi, practic construită în mod irresponsabil, a fost afectată și 90.000 de tone de deșeuri periculoase au uh, pătruns în sol. care de asemenea se împrăștie spre vest cu 600 de metri pe an, poluând acum și fântânile din zonă. Fântânile din uh, regiune nu mai pot fi interzise din 2002 pentru că apa este periculoasă, în special pentru copii. Aceasta este o hartă cu o rezoluție mare unde se arată concentrațiile de contaminării. Aici este zona, de fapt, în care sunt îngropate acele rezervoare. Înainte de Crăciun a fost documentată și o altă sursă de poluare, deși uh, sursele exacte sunt cunoscute și a trebuit adusă apă pentru că uh, apa este atât de contaminată încât nu poate fi folosită. S-au instalat echipamente de filtrare, însă solul rămâne în continuare contaminat. Ministerul a făcut promisiuni, cea mai importantă fiind aceea că zona contaminată va fi delimitată Iată o fotografie cu cetățenii care participă la o adunare împotriva inacțiunii autorităților. Ce avem aici este un zid de 20 de metri care se extinde pe 2 km, asta în adâncime. Asta este proiectul, ar urma să fie din beton. Și ar fi um, o treime din uh, prețul uh, necesar îndepărtării complete a surselor de poluare. Iată că autoritățile locale preferă această soluție care nu este ideală. Și de aceea eu uh, vă propun să țineți deschis această petiție pentru că afectează uh, potențial una din capitalele Uniunii Europene plus alte două țări alte două state membre, iar soluția propusă este doar una temporară. De aceea mă bazez pe bunăvoința dumneavoastră și pe atenția dumneavoastră și pe viitor și sper că veți face tot posibilul pentru a pune capăt acestei poluri. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să profit de această ocazie pentru a-mi cere scuze pentru întârziere. Vă pot spune că am plecat în această dimineață din Salonic, unde n-a fost posibil să obținem uh, aprobarea de decolare, ce am așteptat, ce am așteptat și când în final am aterizat la München, era furtună de zăpadă, n-am putut uh, ateriza, am mai survolat o vreme, mi-a pierdut legătura spre Bruxelles, dar iată că în fine am ajuns cu bine. Sper așadar să avem ocazia să discutăm această petiție, care este una foarte importantă. Aș dori să, să-i mulțumesc și domnului Șachi. Cel care m-a salvat este un coleg excelent și vă pot spune că aveți uh, un loc deosebit în inima mea din toate aceste motive și probabil veți uh, primi foarte multe steluțe în rai. Mulțumesc așadar pentru răbdarea dumneavoastră. Am să dau acum cuvântul comisiei și anume doamnei Bohemova. Vă rog. Good afternoon. Bună ziua, bună. Reprezint uh, Direcția Generală Mediu din, de la nivelul Comisiei. Aș dori să vă prezint ac- informații actualizate la aceste petiții față de cele prezentate în iunie. În uh, octombrie ne-am întâlnit cu autoritățile slovace la Bratislava și am discutat această chestiune a reabilitării locației Dracunia, Vracunia și ministerul ne-a asigurat că e o prioritate absolută reabilitarea acestui sit și ne-a oferit calendarul pentru lucrările programate. Ne-au asigurat că lucrările vor începe în decurs de șase luni, dar între timp s-au consemnat alte întârzieri iar în decembrie au prezentat alt calendar. În martie ar urma să fie acordate autorizațiile de construcție, iar în decembrie ar urma să um, înceapă lucrările efective, asta dacă nu vor fi și alte amânări. Pozitiv e faptul că chestiunea ajutoarelor de stat a fost rezolvată între Slovacia și Digi Concurență, iar Slovacia poate primi o, un grant din programul operațional Calitatea Mediului. În plus, Comisia evaluează programele de gestiune a bazinelor hidrografice din toate statele membre, inclusiv din uh, Slovacia și de asemenea uităm și la problemele de implementare pentru 2018 și analizăm în special chestiunile sistemice. În final, aș dori să spun că nu Comisia supraveghează procesul de reabilitare sau are latitudinea să decidă cum anume acest lucru să aibă loc. Această chestiune se tranșează și se decide la nivel național. Mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Au acum cuvântul colegii. Domnul Ștefanec, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să continui și eu în limba mea maternă, în slovacă. Aș dori să mulțumesc autorilor petiției pentru că e într-adevăr vorba de interesele locuitorilor. Mediul este poluat, o situație care nu poate fi acceptată pe termen lung. Este o problemă care a apărut uh, de ani de zile și care a fost ignorată. De aceea mă bucur că cetățenii își ridică vocea acum și au uh, semnalat această petiție. Această groapă de gunoi toxic reprezintă un mare risc uh, de mediu, nu doar pentru Vrăconia și alte cartiere, ci și pentru alte comunități. De aceea, această chestiune trebuie rezolvată pe termen lung. Deci nu doar această de situația din ziua de azi, ci trebuie găsită o soluție pe termen lung. Și de aceea m-aș bucura dacă această situație și această petiție ar fi privite și de către Comisia Europeană într-o perspectivă pe termen lung. Mulțumesc foarte mult! Pal? Mulțumesc că am să vorbesc și eu tot slovacă. Aș dori să vă informez pe toți că mâine PP, socialiștii și alți uh, deputați uh, și neafiliați vor uh, semna un document prin care solicităm uh, guvernului slovac să întreprindă măsuri de urgență, pentru că este o chestiune de maximă urgență pentru care trebuie găsită o soluție foarte rapid. Este un vechi depozit de gunoi care se află foarte aproape de punza freatică pentru întreaga capitală. De aceea problema trebuie rezolvată foarte rapid. Petiția trebuie să rămână deschisă. Asta oricum nu încape în discuție. Poate că n-ar fi rău să adresăm o scrisoare guvernului slovac solicitându-i să găsească o soluție cât se poate de curând pentru că într-adevăr este vorba de prânza freatică care deservește întreaga capitală Bratislava. Deci se pare că toată lumea de acord cu privire la modul în care ar trebui să procedăm cu această petiție. Așteptăm o evaluare mai cuprinzătoare a situației între timp vom transmite o scrisoare către reprezentanța permanentă a Slovaciei și vom întreba cum anume autoritățile slovace implementează legislația UE în contextul acestei petiții și solicităm de asemenea și o explicație detaliată cu privire la modul în care planifică să procedeze într-o rezolvare a problemelor semnalate în petiție. Aș dori să mai adaug că este un exemplu foarte bun de petiție care este utilă nu doar pentru Slovacia, ci mai sunt, uh, de fapt sunt trei țări de care sunt afectate. Cade așadar în uh, competența activităților la nivel european. Iată, deci, o petiție urgentă și foarte importantă. Vă dau din nou cuvântul. Era să și uit că trebuie să dau cuvântul petiționarilor ca să întreb dacă consider că este calea de urmat aceasta. Mulțumesc, domnul președinte, și eu vreau să vă mulțumesc, să-i mulțumesc și doamnei Stefanes care mă sprijină Aș vrea să subliniez încă o dată că deși am uh, găsit uh, practic soluția, guvernul slovac a, făcut a luat deja măsuri și după 15-20 de ani de plângeri și proteste din partea oamenilor care locuiesc în zoră, până la urmă se întâmplă ceva. Câteva sute de metri cub de ciment au fost Uh, folosită pentru a ridica acel zid uh, în mijlocul insulei noastre, dar asta nu este o soluție iar cheltuielile pentru punerea în aplicare ar fi, sunt comparabile cu uh, costurile unei soluții permanente. Dar costa aproximativ de patru ori mai mult să implementăm o soluție permanentă. Aceasta nu este însă zidul de ciment, de beton. Trebuie ca zona să fie decontaminată, curățată de agent poluant. Bun, uh, atunci vă mulțumesc și vă mulțumesc că ne-ați uh, atras atenția asupra acestei probleme de importanță europeană. Și drum bun spre casă. Acum trecem la următoarea, 1497 din 1915, în ceea ce privește comisioanele uh, bancare abuzive impuse întreprinderilor pentru tranzacții electronice. E vorba de petiția lui Panagiotis Leliatsos, care însă nu este aici, așa că am să dau direct cuvântul uh, reprezentanților comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, sunt Nelly Blankford uh, din partea Digi Competition. Petiția, practic, menționează două elemente, unul procedural, unul de fond, în legătură cu guvernanța, și am să trag la cel de fond, Petiționarul susține că în urma legislației adoptate în Grecia cu privire la limitare și control a acestor comisioane, de fapt taxele ar fi crescut în loc să scadă și această tendință a fost exploatată de băncile comerciale care uh, percep uh, comercianților uh, tarife de până la 3% din valoarea tranzacției electronice, ceea ce reprezintă o încălcare a uh, reglementărilor noastre în acest domeniu. Interchange Fee Regulation interzice specific acest lucru. Însă, pe de altă parte, plățile cu cardul reprezintă o rețea foarte extinsă de relații între instituții bancare și agenți comerciali. Se pot uh, uh, plafona comisioanele percepute de bănci, însă în procesul uh, plăților cu cardul se impun taxe suplimentare de către băncile intermediare, iar la consumator aceste taxe ajung foarte mult mărite. Se impun deci tarife care depășesc uh, plafoanele uh, stabilite prin uh, legislația europeană, iar aceste taxe chiar uh, depășesc cadrul de reglementare. Se percepe așa numită uh, taxă pentru comercianți care poate fi impusă din diverse motive, dar destul de arbitrare aceste motive comisioane, tarife, procese și se tot adună aceste sume, iar până la urmă băncile pot să taxeze comercianții nu le pot spune um, taxe de taxe interchange, dar pentru că atunci ar încălca regulamentele europene, dar oricum s-ar numi, ele ajung, pot ajunge și până la 5% din valoarea tranzacțiilor. Acum nu știm exact la ce se referă exact și la ce nu se referă petiționarul, Comisioanele interbancare sunt deci destul de mari și avem mai multe elemente care afectează într-adevăr conturile uh, comercianților. Situația există în statele membre, nu 3%, dar chiar mai mult, în cele mai multe cazuri, se taxează tranzacțiile interbar, inter, interbancare mai e un element al petiției. Am consultat autoritățile grecești pe această temă. E vorba de numirea autorității competente care trebuie să supravegheze aplicarea uh, regulamentului privind uh, taxele interbancare. Autoritățile grecești ne-au răspuns uh, și ne-au informat că deja au inițiat procedurile necesare pentru a atinge obiectivul și a aplica obligațiile ce le revin prin regulament. Trebuie să existe o autoritate națională care să supravegheze acest, aceste uh, procese, dar Încă nu s-a decis, încă nu se știe exact în Grecia cine va juca acest rol. Ministerul de Finanțe a luat legătura cu mai multe autorități naționale din alte state membre. S-a discutat și cu Ministerul uh, Economiei și Banca Națională a Greciei este implicată. Încă nu s-a ajuns încă la desemnarea unei autorități de supraveghere atunci când acest lucru se va întâmpla, vom fi și noi informați. Ok. I, I understand. Bun, mulțumesc. Înțeleg că reprezentanța permanentă a Greciei ne urmărește în acest moment, pentru că, uh, și asta e bine, fiindcă lucrurile nu sunt de, deloc clare. Depinde de autoritățile grecești să ia această decizie. Nu știu ce mai așteaptă pentru că au trecut deja luni de zile. Vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei că a adus claritate în această speță, că a urmărit problema și a lucrat împreună cu noi pentru a rezolva această problemă. E o chestiune foarte importantă și îmi pare rău, într-un fel, că petiționarul nu a, petiționarul n-a putut să fie aici ar fi trebuit să fie pentru că ne-ar fi plăcut, adică era bine să-l avem aici. Domnul Maria, să aveți cuvântul. Ca și grea, proedre. Pragmatine mea. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, e vorba de o petiție importantă și foarte interesantă. Ehm, noi am cerut să fie înscrisă pe ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi pentru că acest aspect și anume felul abuziv în care acționează băncile comerciale în Grecia este un subiect de actualitate. Acum, în ceea ce privește cele spuse de reprezentantul Comisiei și cele spuse și dumneavoastră, aș spune în felul următor. Guvernul elen, în momentul în care are anumite obligații care trebuie să le îndeplinească și care decurg din activitatea Troicii, legiferează imediat, în trei zile votează proiecte de lege de 500 de pagini și rezolvă toate problemele. Așa că aș dori să spun, având în vedere că Comisia este membra a Troicii și poate face anumite presiuni asupra guvernului elen, mă gândesc că ar fi o propunere, nu? Pe care o să o poată face Comisia în interesul cetățenilor. De unde vine această inerție a Comisiei Europene? E un subiect important. Și iată că acum Comisia îl abordează și tot dezbate și tot discută despre o eventuală autoritate care ar trebui să supravegheze întregul proces. Mi se pare că e un blocaj reciproc fiecare uh, dă vina pe celălalt. Acum întrebarea este care este autoritatea care se va ocupa de acest subiect. Și e adevărat că există și aspecte pe fond care trebuie evocate. Comisioane foarte importante sunt astfel percepute și impuse de către bănci. POS. POS trebuie să fie impus tuturor lucrătorilor cu statut de independent, fără de care se impune o amendă de 1000 de euro. Întrebarea este următoarea. Până la urmă, banca ce bani primește? din acest comision. Pentru că dacă ești avocat și dacă ai o notă de onorarii de 500 de euro și percepi un, uh, un coeficient de 5%, <laughs> e rentabil. Mă gândesc că procentele impuse de către bănci referitor la POS sunt niște procente ridicate. Pentru că acest lucru nu e foarte interesant pentru uh, micii comercianți, pentru că în fond câștigurile pe care le-ar avea ei când vând, nu știu, țigări, ar fi niște beneficii așa, de ordinul de 2%. Însă, având în vedere comisionul care trebuie plătit înapoi la bancă, nu prea se mai merită. Un alt exemplu. Există anumite cheltuieli pe care băncile le impun în așa fel încât cetățenii să-și plătească, nu știu, impozitele. Trebuie să plătească orice cetățean 2 uh, euro la ghișeu în momentul în care vor pur și simplu să-și plătească impozitele. E o taxă impusă de bănci. Mai există și o altă recomandare în virtutea căreia există anumite sume care sunt uh, direcționate înspre exporturi. Dar, de 40 de ani de zile, toate aceste sume se acumulează, dar nimeni nu știe la ce anume servesc. Deci, băncile, doamna președinte, sunt un fel de stat în stat și au un mod de funcționare abuziv. Și mă gândesc aici, e vorba de o încălcare a drepturilor cetățenilor de rând și apoi e vorba de un comportament abuziv din partea băncilor, pentru că în fond băncile s-au înțeles între ele și aplică exact același comportament, aceleași procente. E un fel de înțelegere ceea ce este interzis de către Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. E vorba de un cartel în momentul în care, în fond, băncile au fost, au fost salvate cu banii contribuabililor uh, uh, eleni, da, datorită programelor de ajustare și așa mai departe. Deci, lucrătorii independenți și salariații trebuie să fie acum plătiți doar prin bănci. Dacă un salariat, și am să închei, doamna președinte, își primește salariul, ajunge pe contul său în bancă și automat 2 euro sunt uh, uh, percepuți pentru că altfel omul nu are acces la salariul său. Deci trebuie să trimitem un, cu o scrisoare către Banca Centrală Europeană, pentru că ea are autoritate pentru a controla felul în care băncile sistemice funcționează în Grecia și pentru a demonstra că funcționează în mod abuziv. Și ar fi bine să trimitem o scrisoare și la Banca Centrală Elenă, care este autoritatea centrală a tuturor băncilor, deci un fel de șapo deasupra băncilor comerciale și încă o scrisoare la Ministerul de Comerț, care are competență pentru protecția consumatorilor. Și mă gândesc că ar mai trebui să mai trimitem o scrisoare la reprezentanța permanentă a Greciei, pe lângă Uniunea Europeană, ca să se lămurească ce anume e de făcut în acest dosar, care este autoritatea competentă. Și ar mai trebui ca și Comisia Europeană să condamne Grecia pentru o infracțiune dacă nu se stabilește cât de repede o autoritate responsabilă cu supravegherea acestui dosar. Pentru că e vorba de un subiect deosebit de important, e o petiție care trebuie să rămână deschisă și să știți că nu e singura, vor mai fi și altele în ceea ce privește felul abuziv în care funcționează băncile. Mai sunt și alte aspecte care uh, trebuiau să fi fost înscrise pe ordinea de zi, nu-i din vina dumneavoastră, e vorba de toți oamenii care și-au pierdut bani în Grecia, o asociație a tuturor celor care aveau împrumuturi și au fost împrumuturi tehni, tehni, toxice. Vă mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul colega Sacorafa. Mulțumesc, o, o Ο, όπως πολύ σωστά και ο Mulțumesc, doamna președinte. Petentul, și așa cum a spus și reprezentantul comisiei, dar și domnul Marias, petentul evocă controlele pe capital care au fost impuse din iunie 2015 și care au obligat mulți cetățeni eleni să-și folosească Uh, în tranzacțiile de zi cu zi cardurile de debit. Și astfel se impun anumite comisioane, comisioane foarte importante. Nu vreau să vorbesc prea mult pentru că colegii au evocat deja care este miezul subiectului, însă guvernul elen s-a gândit că astfel ar putea să asigure o transparență. Și astfel să se controleze orice risc de fraudă sau de evaziune fiscală. Însă, tocmai, tocmai prin această procedură, guvernul elen, de fapt, sporește posibilitatea de care dispun băncile de a-și, de a uh, mări beneficiile și în același timp guvernul elen nu-și protejează proprii cetățeni Uh, față de efectele negative ale unei astfel politici. Deci, controlul capitalelor, capitalului uh, obligă guvernul elen să folosească această metodă, însă nu se poate pune capăt evaziunii fiscale astfel, ci prin această politică, în fond, băncile ce fac? au beneficii absolut imense. Și mă gândesc, doamna președinte, că această petiție trebuie să rămână deschisă, este foarte importantă pentru cetățeni, pentru că nu orice cetățean își poate permite să vină până la Bruxelles. Eu de aceea vă solicit să cerem un raport detaliat pentru a ști exact ce se întâmplă în băncile europene, pentru că în ciuda eforturilor mele de a obține mai multe informații, n-am reușit să obțin, să știți. Ar trebui să existe o listă clară de cheltuieli, de taxe pe care le plătesc cetățenii pentru a ști cât costă o tranzacție. Nu se găsește această listă nicăieri. Tot ce se poate găsi, în fond, e doar tariful tranzacțiilor efectuate de cetățeni, dar tranzacții curente, fără carduri. Deci e nevoie și de o, o atenție sporită din partea Comisiei față de acest aspect important, pentru că, în fond, e vorba de niște câștiguri abuzive ale băncilor pe spuza cetățenilor și mă gândesc că Parlamentul European ar putea să propună anumite măsuri care să contribuie la un control sporit în acest domeniu. Iată, atât am avut de spus, doamna președinte. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această contribuție, spune doamna președinte. Vă mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi. Eu sunt convinsă că vom avea posibilitatea împreună cu Comisia Europeană, care nu e de față astfel astăzi, să continuăm munca. De petiția rămâne deschisă, vom menține legătura și vă încurajez să continuați subiectul și pe mai departe în ceea ce privește faptul că încă nu s-a numit o autoritate și că nu există o lipsă de, că nu există o comunicare clară din partea autorităților elene. Vă încurajez să dezbateți acest subiect cu autoritățile și să reveniți către noi, eventual în scris, cu un răspuns. Eu cred că în numele comisiei noastre ar trebui să trimitem o scrisoare direct la autoritățile competente, deci la Ministerul de Finanțe, la, Finanțe, la Ban- Banca Centrală Elena, la Ministerul de Concurență și să solicităm o dată clară când va fi numită o astfel de autoritate, de ce a durat atât de mult și să vedem felul în care ei doresc să uh, procedeze cum vor să avanseze uh, și cum vor trata eventualele plângeri. Deci mă gândesc că putem fi de acord. Ce mai doriți să spuneți, domnul Marias? Sia, na bume sto elenctico meros. Vreau să vă spun că e foarte important să ne gândim și la control. Acesta e un capitol important, pentru că aici există o plângere clară. Comportament abuziv al băncilor. În Grecia aveam două bănci, două tipuri de bănci. Bănci sistemice, patru la număr. Și autoritatea competentă pentru a controla aceste bănci sistemice e, de fapt, Banca Centrală Europeană, doamna Nui. Iar în ceea ce privește băncile comerciale, care sunt mai numeroase, aici autoritatea de supraveghere este Banca Centrală Elenă. Deci, trebuie să ne adresăm și autorităților de supraveghere. Dar într-unul din cazuri, autoritatea de supraveghere este BCE pentru cele patru bănci sistemice de care ziceam și în celălalt caz Banca Centrală Elenă pentru băncile comerciale care sunt uh, pe teritoriul uh, Greciei și care au un comportament abuziv în Grecia. Not up to us. Dar să știți că nu noi putem face o astfel de distinție între diferite bănci. Aceasta este o răspundere a guvernului Elen de a analiza subiectul. Ένα πράγμα είναι η ελληνική κυβέρνηση με... Să știți că nu sunt de acord, doamna președinte, spune domnul Marias. Pe de o parte ei avem guvernul elen, care prin autoritatea ce va fi înființată va avea răspundere uh, pe subiect. Acum, un alt subiect reprezintă comportamentul abuziv al băncilor. Uh, care se află sub controlul autorităților de supraveghere a băncilor în Europa. E vorba de Banca Centrală Europeană, BCE, care este competentă pe cele patru mari bănci din Grecia. Ori Banca Centrală Elena e responsabilă de celelalte bănci, cele comerciale, așa că trebuie să le trimitem o scrisoare și lor ca să se, se respecte regulile. O, cu siguranță, vom trimite o scrisoare și să vedem ce răspuns vom primi o să ne împrietenim cu autoritățile bancare din Europa. Bun, foarte bine, continuăm. Mizi, vizita de constatare a situației la fața locului, Larnaca, Cipru. Domnul Ciachi, șeful delegației, e de față și el a asumat răspunderea pentru felul în care au funcționat lucrurile și comunicarea. Așa că vă dau cuvântul imediat. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Uitați, am avut o vizită foarte fructuoasă în Cipru. Vizita a fost foarte bine pregătită, în mod excelent de secretariat. Cooperarea între diferiții membri ai delegației a fost una foarte bună. Vreau să mulțumesc colegilor care au participat. Acum raportul este în curs de pregătire și cred că a fost o misiune foarte serioasă și interesantă. Acum, se pare că problema la fața locului e foarte serioasă. Există dovezi că există niște legături între orașul Larnaca, portul Larnaca, există discrepanțe la nivel financiar, a fost o lipsă de dialog între diferitele autorități la nivel local, la nivel regional și autoritățile uh, Uh, centrale la nivel de ministere, și noi am reușit să relansăm, să inițializăm, inițializăm un dialog bun între primar, autoritățile portuare, în așa fel încât să se creeze o nouă relație între aceste autorități. Acum, problema evident este următoarea. E vorba de un port undeva la malul mării, unde e o plajă foarte frumoasă, care ține de orașul Arnaca și evident există o problemă. Interesele orașului din punct de vedere turistic și interesele activităților portoare din punct de vedere comercial sunt foarte diferite aceste interese și există anumite companii care sunt active în acel port Însă discuția cea mai importantă pe care am avut-o noi se referea la subiecte pe care le-am discutat cu ministrul economiei, care ne-a informat de faptul că și-au finalizat documentația pentru a pregăti construirea unui nou port în afara orașului, care mă gândesc eu că va fi o soluție bună, acceptabilă pentru orașul Larnaca și pentru satele înconjurătoare, Așa că eu am speranța că documentul nostru și activitatea noastră politică va fi utilă pentru cetățenii din regiunea Larnaca și orașul Larnaca și vreau să mulțumesc tuturor participanților la acest uh, dialog. Să sperăm că vom avea sprijin din partea Comisiei PETI față de cetățenii europeni de acolo. And I would like to... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să reamintesc colegilor Angela, tocmai a venit. Da, te rog, ai cuvântul. Este Cecilia, bine. Mulțumesc, Cecilia, și bun venit și ție. Vreau să încep spunând că e o valoare pozitivă a acestui raport pe care îl prezentăm astăzi după uh, organizarea făcută de secretariat și deplasarea noastră la Larnaca, întâlnirea cu diferiți uh, interlocutori, în așa fel încât uh, să putem redacta un raport pertinent. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la această delegație, pentru că e clar că e vorba de contribuții importante din partea noastră, în așa fel încât să tragem și concluzii. Și aș vrea să evaluez în mod pozitiv și angajamentul exprimat de autoritățile cipriote, și anume că portul din Larnaca se va limita doar la anumite tipuri de activități comerciale și turistice și nu va fi continuată industrializarea, iar industriile din zonă, petrolifere și așa mai departe, vor fi mutate în altă parte. Acum, bun, în raport este foarte clar faptul că e o dorință exprimată de autorități și evident va trebui să vedem ce se va întâmpla cu permisele acordate acestor întreprinderi Uh, să nu cumva să aibă o dată limită și să vedem măsura în care vor fi respectate aceste angajamente, pentru că e vorba de o problemă dezbătută de mulți ani de zile și anume mutarea acestor instalații. Tocmai de aceea, noi, Comisia pentru Petiții, trebuie să fim atenți și prudenți și vigilenți. Și aș dori să subliniez că, din punctul meu de vedere, este foarte clar că aceste prevederi ale convenției au fost încălcate, pentru că a existat activi anumite activități ulterioare din partea autorităților cipriote care nu respectă felul în care publicul trebuie să aibă acces la aceste informații. Și e clar că trebuie să fie respectate termenele, trebuie să fie respectată transparența, să punem capăt acestui secretism și vreau să spun că da, administrațiile și interlocutorii noștri și-au luat angajamentul în acest sens. Așa că, așa cum au spus și unii petenți, nu putem decât să le mulțumim încă o dată pentru faptul că ne-au adus în atenție această situație și să sperăm că se va rezolva. Și până la urmă, deși e vorba doar de anumite depozite de produse uh, petrolifere, să sperăm că se va găsi o soluție. Și în raport, recomandarea merge în direcția pozitivă și uh, vom veni cu anumite recomandări, poate niște modificări sub formă de amendamente, însă în orice caz putem trage concluzia că a fost o misiune de succes. Good, that... Prea bine. Bine că a fost de succes această delegație și că sunteți de acord. Și domnul Scholtes a făcut parte din delegație. Doriți să interveniți? Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc uh, colegilor și în special uh, secretariatului pentru elaborarea acestui proiect de raport uh, în urma misiunii noastre și pentru elaborarea recomandărilor. Vreau doar să spun că pe lângă observațiile făcute de colegi, Aș dori și eu să vin cu câteva amendamente pentru concluziile raportului care țin de lipsa studiului de impact de mediu, care este un amănut important, și Ne vom uh, referi de asemenea la um, preocupările exprimate de petiționare în ceea ce privește continuarea acestor activități și de asemenea mă voi referi și la regiunea cu activități uh, turistice care de asemenea figurează multe din petiții. Deci vom transmite aceste propuneri de completare secretariatului. pentru a le include acolo unde se impune în raportul financiar la recomandări și aș dori să le mulțumesc uh, încă o dată colegilor de la secretariat pentru treaba excelentă pe care au făcut-o. Mulțumesc, domnule Scholtes. Iată, e prezentă și comisia. Poate doriți să adăugați ceva, doamnă Balzachi. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem comentarii acum. Am citit raportul. Cred că a fost o misiune foarte interesantă și că recomandările sunt foarte bune. Mulțumesc pentru eforturile făcute. Mulțumesc și eu pentru contribuția dumneavoastră. Văd că nimeni nu mai dorește să intervină aici, de aceea aș dori să vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor uh, doar pe partea de recomandări este 2 februarie, ora 15. După care votul va avea loc pe 21 februarie într-o reuniune a comisiei noastre. Cam atât. Și iată că am ajuns la finele agendei de azi. Ceea ce înseamnă că aveți ocazia să reveniți în birouri, să dați acele telefoane importante, după care să reveniți la cocktail care va avea loc în restaurantul deputaților de la parter la 6 și un sfert începe. Și, evident, uh, cocktailul va ține atâta timp cât uh, există persoane prezente. Deci, mulțumesc și ne revedem în câteva momente.